Dragi colegi, o să trecem imediat la voturi. Înainte de asta, am de făcut o comunicare pentru colegii din Comisia DV pe care vreau să îl citesc. În primul rând, votul cu privire la acordul comercial cu Vietnamul se amână și asta din cauza că Comisia INTA a amânat ea însăși votul cu privire la acest dosar nu se propune un alt calendar din cauza problemelor din Consiliu. Deci nu am vrut să adoptăm un aviz în DV până când nu știm cum uh, se vor soluționa discuțiile din Consiliu. Urmează să aflăm uh, care va fi noul calendar, nu știu dacă va fi înainte sau după, probabil că după alegeri. Vă amintesc că marți, pe 12 februarie, vom uh, comemora Ziua Internațională împotriva folosirii copilor ca soldați, Red Hand Day. De trei ani, comisia noastră dorește să atragă atenția asupra acestui fenomen în Myanmar, în Siria, în uh, Republica Democratică Congo, în Sudanul de Sud. Uh, din păcate, copiii sunt folosiți tot mai mult uh, pe post de soldați. Este un lucru pe care trebuie să îl semnalăm. Este un fenomen îngrozitor care afectează viața copiilor, care nu ar trebui să fie puși în prima linie a războiului. Punctul 3. Adoptarea deciziilor și recomandărilor coordonatorilor. De pe ședința din 22 ianuarie aveți totul în dosare. Dacă nu aveți obiecții, le vom considera adoptate. Punctul 4. Comisia avea anunțuri de făcut, dar comisia a plecat. E clar? Și oricum au luat cuvântul mai devreme. Deci, dacă nimeni nu mai vrea să ia cuvântul în numele comisiei, mergem la punctul 7 care s-a anulat, 8 s-a, s-a amânat, 9 s-a amânat, 10 s-a amânat. Deci, ce supunem la vot? Punctul 11. Așadar, la punctul 11 finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune, un dosar important, Maria Hoibuch. Mai dragilor, aveți loc afară să vorbiți, dacă chiar vreți. Aveți loc destul. Maria, un dosar important, îți dau cuvântul. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Vreau să vă mulțumesc foarte mult și raportorilor din umbră pentru cele trei voturi care urmează la punctele 11, 12 și 13. Ne-am străduit cu toți împreună să ajungem la compromisuri și să avem un, aviz, uh, un raport bun pe politica agricolă comună. Am auzit și în contextul ODD-urilor cât de importantă este această politică și ieri seară am mai reușit să obținem un compromis care se găsește la punctul 12, la votul de la punctul 12. Amendamentele uh, noastre uh, au fost susținute și mă bucur că în ultima clipă am găsit împreună o soluție comună. Mulțumesc tuturor celor implicați și uh, birourilor noastre care chiar au investit foarte mult timp. Ok, thank you very much. Mulțumesc. Eli, ai vrut să întreb ceva? Da, îmi cer scuze, doamna președinte. Cred că mi-am rătăcit cartela de vot. Am vrut doar să anunț. Pot să votez prin ridicarea mâinii? Da, puteți, dar dacă uh, votul o să fie decisiv, nu putem să numărăm și votul tău. Ba da, putem. Poate reușiți să trimiți pe cineva până la birou să ți-o aducă? Sau poate să găsesc altă cartelă? Este o cartelă de rezervă în birou. Dacă trimiți pe cineva până acolo, o să ți se aducă. Fiecare eurodeputat are o cartelă de rezervă. Și eu uh, știu că uh, ca a fost șef de unitate, uh, colega noastră o să te ajute dacă trimite pe cineva. Dragi colegi, nu sunteți în formațiile obișnuite de grup, așa că o să fie greu. Ved că socialiștii, PP-ul, trebuie să mă uit la coordonatori, să văd cine uh, conduce votul ca să fie mai rapid. Bun. Începem așadar, fără a ne mai lungi, cu amendamentul 62. Cine-i pentru? Împotrivă? abțineri, verificăm electronic. La 62 am deschis votul. A votat toată lumea? Am închis votul. Să respingem. 63. Pentru, împotrivă, abțineri, să respingem. 13. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. 14 pentru. împotriva abțineri se adoptă. Compromisul G. Pentru. împotriva abțineri se adoptă. 67 pentru. împotriva abțineri se adoptă. 16 pentru. împotriva abțineri se adoptă. 68 pentru. împotriva abțineri se adoptă. 69 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 70 pentru, ba nu e caduc, 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 71 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 20, două părți, prima parte, cine pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru, împotrivă, verificăm partea a doua, am deschis votul. A votat toată lumea, am închis votul. Se respinge. 13 la 8. 72 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 73, 2. trei părți. Două părți, nu, am aici trei uh, liniuțe. Prima parte. Pentru împotriva se adoptă. A doua parte. Pentru împotriva abțineri. Verificăm. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm partea a doua. Am deschis votul. S-a închis votul. Da. Se respinge cu 12 la 9. 74. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 21. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 75 pentru, împotrivă. Verificăm? La 21? Bine, verificăm la 21, am deschis votul. Am crezut că PP-ul e pentru. S-a închis votul. 10 la 10. Se respinge. 75 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 76 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 23 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 80 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 81 pentru, împotriva abțineri Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. La 81 am deschis votul. Am închis votul. 11 la 10, la limită. patru pentru, împotrivă, încă o dată, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 82 pentru, împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm la 82, am deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 11 la 10. Considerentele. Compromisul A. Pentru. Bine, dar conform regulilor, dacă este un vot decisiv, trebuie să folosim cartela pare rău. Asta e regula, v-am zis-o și data trecută. Deci așteptăm cartela, Eli, dacă vrei să poți vota. Considerente. Compromisul A. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A, uite, ți-a susit cartela. Compromisul B. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Socialiștii ce au făcut? La 36, sunteți pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm. La 36 am deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 2. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. 37 caduc, 38 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul C pentru, împotriva abțineri se adoptă. 40 pentru, împotriva abțineri se respinge. 41 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 42 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 43 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 44 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 44 PP-ul era pentru, nu? Mă derutați. Verificăm atunci la 44, am deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 13 la 9. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 47 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Compromisul de pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 41 vot pe părți. Prima parte. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Partea a doua de la 41 s-a deschis votul. E mai ușor când stă fiecare conform grupului politic. Votul s-a închis. Se respingem. 51 îl supunem la vot. Dar dacă se adoptă doar parțial șaptele, îl supunem oricum. Deci 51. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 52 pentru, împotriva abțineri se respinge. 53 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul E pentru, împotriva abțineri se adoptă. 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Următoarele sunt caduce. Compromisul F. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 60 pentru, împotriva abțineri. Verificăm. Verificăm amendamentul 60. S-a deschis votul. Gata, s-a deschis votul. Amendamentul 60. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 11 la 10. 11 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 12 pentru, ba nu, e caduc. 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Ba nu. 26, trebuie să verificăm, mă uitam la mâini. S-a deschis votul la 26. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge cu 10 la 10. Supunem acum la vot proiectul de aviz în formă modificată, vot cu apel nominal. Am deschis votul. Putem deschide votul? Dacă ne ajută tehnicianul, e votul final. Mersi. S-a închis votul. Se adoptă cu unanimitate. Ba nu, 20 pentru, două abțineri. Felicitări Mariei! pentru primul, 11. Mergem acum la cel de-al doilea aviz al Mariei, punctul 12. Este un raport pentru stabilirea normelor de, de sprijin pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul PAC, finanțate de către FEGA și FEADR. Maria, vrei să ne spui ceva despre acest raport? Nu? Nu? Gata? Ai vorbit pentru toate trei. Super. Putem fi eficienți. Începem cu 21. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Douăzeci și doi. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 133 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Douăzeci patru în două părți. Prima parte pentru împotriva abține se adoptă, a doua parte do pentru împotriva verificăm, verificăm a doua parte la 24, votul este deschis. Votul este închis și se adoptă cu 22 la 10, 25 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, 26 pentru, abțineri, se adoptă, 27 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, compromisul 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, compromisul 13 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, 31 pentru, împotriva, verificăm, verificăm la 31, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 12 la 9. Compromisul 14 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Următorul a căzut, următorul de asemenea, 143 pentru, împotrivă, verificare la 143, s-a deschis votul. S-a închis votul. E mai adoptat. Compromisul 19 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Trecem peste următoarea pagină. 38 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 145 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 40 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul oral 1 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 141, mă scuzați, pentru, împotriva abțineri se adoptă. 147 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Nu, mă scuzați, credeam că PP-ul este pentru. 147, atunci facem verificare. S-a închis votul și se respinge. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 149 s-a retras, 150 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 152 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare la 152, să deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. O 156 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 158 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se, se adoptă. 161 pentru, împotrivă, verificare la 161, s-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge destul de strâns, 162 pentru, împotrivă, abțineri. Verificare la 162, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă, de asemenea strâns, 163 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 164 în două părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotriva verificare, a doua parte la 164. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 165 pentru... Nu, este caduc următoarele de asemenea. Osta 65 pentru pentru împotrivă abțineri se adoptă. 43 pentru împotrivă abțineri se respinge. 166 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 44 pentru, împotrivă, verificare la 44 s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Compromisul 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 168 pentru, împotrivă, abțineri. Verificare la 168. S-a deschis votul. Cred că se respinge. S-a închis votul. Se respinge, într-adevăr. 169 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 173 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48, nu, este caduc. 174 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 177 pentru, împotrivă, verificare la 177, s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 178 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 180 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 181 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 182 pentru, împotriva abțineri. Facem o verificare la 182, cred că se respinge, dar verificăm. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se respinge într-adevăr. 183 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 184 pentru, împotrivă, abțineri. Verificare la 184, s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge cu 11 la 10. 53 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 54 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 55 pentru, împotriva abțineri Verificare la 55. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă cu 12 la 10. 56 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 185 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 1 pentru... Nu, compromisul 21, mă scuzați, spune președintea, pentru... Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 3, oral, pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul oral 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 191 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 192 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 57 pentru împotriva abțineri se adoptă, 58 pentru împotriva abțineri. Verificare la 58 s-a deschis votul. S-a închis votul. 11 la 11 se respinge. 193 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 194, vot pe părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă. Verificare la a doua parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 195 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 59 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 196 pentru, nu, verificare la 59, cred că se adoptă, deci s-a deschis votul la 59, S-a închis votul. Se adoptă, într-adevăr. 196 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare. La 196 s-a deschis votul. S-a închis votul. 12 la 10 se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă.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 de... Deci, se respinge. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum considerente, compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 76 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 79 pentru, împotriva abțineri. Verificare la 79, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge clar. 2 pentru numărul 2, pp ul pentru, împotriva acum, abțineri, verificare la 2. S-a deschis votul. Trebuie să arătați de la început ca să văd mai bine, îmi pare rău. S-a închis votul. Se respinge. Da, dacă ați indicat de la început, nu mai e nevoie de verificare. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 82 pentru, împotriva, abțineri. Cred că se respinge, dar verificăm. La 82 s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 83 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 84 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptăm. Compromisul 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 94 în două părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte. Facem o verificare la prima parte, deci 94 prima parte s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 13 la 8. Uh, liberalii trebuie să mă uit atent la ei, că ei sunt importanți. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, aceeași majoritate, 95 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 96 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 97, două părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. 98 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 99 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 100 pentru, împotriva abțineri se respinge, 101 pentru, împotriva abțineri. Verificare la 101, s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Vot pe părți la 8, prima parte pentru, Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificare la a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. 9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 102 pentru, împotrivă, Verificare la 102, s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul și se adoptă cu 11 la 10. trei pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 104 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 107 pentru, împotriva abțineri se respinge. 105 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 106 pentru, nu, este caduc. Atunci, 106 totuși pentru, împotriva abțineri, se respinge. 108 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 109 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 11 este caduc. 113 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 114 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 14 pentru, împotriva abțineri Verificare la 14, s-a deschis votul, cred că se respinge, dar verificăm. S-a închis votul și se adoptă. 15 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 116 pentru, împotrivă, Verificare la 116, s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 115 în două părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri. Verificare la prima parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 117 pentru, nu, este caduc. Da, totuși, 117 pentru, împotriva abțineri se respinge, 118 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 121 pentru, împotriva abțineri se respinge, 122 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 123 pentru, împotriva abțineri. Verificare la 123, că n-am văzut prea bine. S-a închis votul. Se adoptă, 14 la 8, 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 124 pentru, împotriva ține, se adoptă. Aproape am ajuns la sfârșit. 125 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 126 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 127 pentru, împotriva abțineri. Verificare la 127, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 129 pentru, împotrivă, abțineri. 129 pentru, încă o dată, se adoptă. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 72 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Votul final, vot cu apel nominal, Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă 20 de voturi uh, pentru și două abțineri. Vă mulțumesc. Trecem acum la ultimul vot. Nu este prea lung, dragi colegi. Nu știu dacă interpreții ne părăsesc la orele 13. Da, interpreții se opresc aici. Dragi colegi, nu mai este traducere. Vă mulțumim.